Doamnelor și domnilor, Vă rog frumos să luați loc. Domnul vicepreședinte Tajani a găsit și el calea spre noi și suntem recunoscători. Mă bucur că astăzi este în mijlocul nostru Roland Schaefer pentru Statele Unite, în Serviciul de Acțiune Externă și ne va vorbi despre uh, evoluțiile din Venezuela și activitatea SAE în aceste zile. Sperăm uh, că vizita efectuată în Venezuela va fi una încununată de succes. Din păcate, această criză politică din Venezuela se transformă și într-o criză umanitară și o criză a păcii sociale și eh, o situație în care criminalitatea proliferează. Situația mi se pare a fi catastrofală pentru că este eh, unul din cele mai bogate state din lume Ceea ce, sigur că ne dă de gândit și ne întrebăm care pot fi cauzele. Acolo se pare că are loc o luptă între președinte și opoziția care are cele mai multe mandate în Parlament. Se pare că nu există o prea mare disponibilitate uh, la dialog. Domnule Șefer, Așteptăm cu interes uh, punctul dumneavoastră de vedere despre evoluțiile din Venezuela, mai ales că și Consiliul săptămâna viitoare se va ocupa de problemele din Venezuela. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Este o plăcere să uh, fiu prezent aici și să continui discuțiile cu Venezuela, pentru că uh, a avut loc deja o conversație cu șeful delegației. Deci este o preocupare continuă pentru uh, Parlament, dar și pentru Comisie, pentru că, într-adevăr, conflict conflictele politice, economice, instituționale escaladează și se ajunge la o criză socială. Este o preocupare continuă a Uniunii Europene pentru că există peste 600 de mii de cetățeni europeni în această țară și, în general, stabilitatea regională este dependentă de rolul pe care îl joacă Venezuela. Există conexiuni cu Cuba și toate aceste lucruri trebuie să le avem în vedere când analizăm situația din Venezuela sunteți uh, cu siguranță bine informați despre ceea ce se întâmplă în această țară. Nu vreau să insist. Ultimele evoluții pe scena internațională. Am văzut o dezbatere în Organizația Statelor Americane. Este uh, această organizație um, responsabilă de probleme instituționale și există și un raport din partea secretarului general al uh, acestei organizații că, de fapt, ordinea constituțională din Venezuela uh, nu a fost uh, respectată, se spune în acest raport, și uh, nu uh, s-a uh, luat vreo decizie în uh, crearea unei carte democratice. La Santo Domingo a avut loc o adunare generală, secretarul de stat Kerry și, fostul, și ministrul de externe Rodriguez din Venezuela au avut o întâlnire, dar dincolo de declarația lor s-au făcut eforturi serioase pentru a găsi noi modalități pentru a stabili canale de comunicare uh, a avut loc o întâlnire bilaterală între secretarul de stat Kerry și ministrul de externe Rodriguez. Au căzut de acord uh, să existe uh, un trimis special al uh, Statelor Unite un, spre Venezuela. S-au căutat căi pentru a îmbunătăți situația. Noi am făcut apel la respectarea competențelor instituționale, dar și am chemat la un dialog între guvern și majoritatea parlamentară pentru a se ajunge la uh, un pas înainte constructiv, având în vedere situația distructivă din această țară. Dar, din păcate, demersurile nu au avut un succes vizibil timp de multă vreme, dar uh, până la urmă uh, Organizația Regională a Națiunilor Unite pentru America de Sud a a avut o inițiativă, întâlniri în Republica Dominicană la începutul lui iunie și fostul premier din Spania, Ernesto Zapatero, mă scuzați, José Luis Zapatero, fostul premier de al Spaniei, Lionel Fernandez, fost președinte al Republicii Dominicane și fostul președinte al statului Panama s-au întâlnit, au avut contacte cu ambele părți pentru a stabili o agendă pentru dialog și pentru a încerca să uh, aducă la un loc cele două părți uh, pentru a găsi o soluție pentru criză iar înalta reprezentantă, vicepreședinta Comisiei Federica Mogherini, s-a întâlnit cu domnul Zapatero de două ori și a um, exprimat susținerea pentru uh, un dialog dintre guvern și opoziție. După primul contact, uh, care a avut loc în Republica Dominicană, au avut loc multe alte vizite ale acestui trio în Caracas, și domnul Zapatero a putut uh, să se întâlnească cu Leopoldo López, care este un uh, deținut politic care a protestat împotriva guvernului și se află în închisoare. Deci a putut avea însă și întâlniri cu reprezentanții opoziției. Doar recent am avut semne din partea opoziției uh, care cu alte cuvinte este majoritatea parlamentară, dă semne că ar putea să accepte un dialog cu guvernul. Dar um, stabilesc două condiții. Includerea Vaticanului în echipa acestor negociatori, facilitatori și, uh, de asemenea, de implicare organizației uh, statelor americane. Aceasta este cea mai recentă evoluție. Cu două săptămâni în urmă, în alta reprezentantă a ă, primit-o pe doamna Rodriguez, ă, ministru din guvernul ă, venezuelan și a încercat de asemenea să discute despre posibilitatea inițierii unui dialog între instituții și de mediere și cu cetățenii din Venezuela. Domnul Zapatero a mai efectuat o vizită la Caracas recent, dar încă nu am informații despre rezultatul acestei vizite pentru uh, așteptăm uh, să se întoarcă directorul nostru pentru America Latină. Există semne că ar putea uh, să există speranță pentru dialog, și uh, Consiliul uh, pentru Afaceri Externe săptămâna viitoare va discuta această problemă, pentru că trebuie să facem tot ce este în puterea noastră pentru a susține dialogul între instituții, pentru a găsi soluții politice în situația critică din această țară. Mulțumesc! Domnul Diaz de Mera are cuvântul. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc și domnului director general pentru prezență. Mă alătur și eu comentariului făcut de domnul Brock, pentru că ne aflăm aici în fața unei crize umanitare marcată de delinvență, o criză socială și există o lipsă de voință politică pentru a avea un adevărat dialog din partea guvernului. Domnule director general, vreau să vă mulțumesc pentru această prezentare atât de obiectivă. Dintre toate crizele, uh, criza cea mai uh, pregnantă poate este cea umanitară. Am văzut uh, ieri cum s-a deschis frontiera din Tacida cu Columbia și pe unde mii de venezolani au traversat frontiera cu cei câțiva bolivari pe care îi aveau pentru a cumpăra ulei, făină, medicamente și pe pentru copii. Iată cât de bine se reflectă adevărata criza umani- criza umanitară de acolo. Acum, în ceea ce privește dialogul existent, noi salutăm eforturile făcute de doamna Mogherini, deși doamna Rodriguez a declarat-o pe doamna Mogherini persona non grata și a respins discursul atât de curajos al doamnei Mogherini la plenara de la Strasburg însă se pare că după aceea, ulterior, a venit uh, pentru a face pace cu dânsa. Dar uh, declarațiile rămân în picioare. Referitor la procesul de dialog, uh, mi se pare o idee foarte bună ca și Vaticanul să participe. Și, domnule director, dumneavoastră ați menționat un lucru și aș vrea să intru un pic în detaliu în această temă. Am o reticență pentru că uh, domnul Zapatero are foarte multă bunăvoință. Însă problema este că biroul Unității Democratice nu îl acceptă. Domnul Capriles și-a manifestat deja reticența față de prezența domnului Zapatero și, din punctul meu de vedere, asta obstaculizează așa numita agenda dialogului pentru a rezolva această criză. Așa că doamna Mogherini va trebui să țină cont de acest lucru și să facă toate eforturile necesare, în principal pentru a pune capăt crizei umanitare care este rezultatul celei politice. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Asis, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. E clar că degradarea situației din punct de vedere economic, politic și social a devenit de-a dreptul dramatică și a dus la o adevărată criză umanitară. Și ce s-a întâmplat în weekendul trecut ne dovedește clar acest lucru. Există o adevărată penurie de medicamente, de alimente de bază și uh, situația practic este de-a dreptul violentă, așa că ne aflăm uh, în fața unei adevărate crize uh, una din cele mai grave, mai ales într-o țară unde resursele naturale sunt uh, atât de numeroase și există o adevărată lipsă de model economic, social și politic. Nu există niciun fel de îndoială în această privință și e clar, pe de altă parte, că din partea puterii nu a existat niciun semn sau nicio de dorință de dialog atunci când uh, s-a ales adunarea uh, parlamentară care a, a fost um, anumit uh, biroul uh, alcătuit în special din uh, opoziție, s-a împiedicat lucrările adunării generale și s-a amenințat chiar cu dizolvarea acesteia. Iată care este realitatea, care este adevărul, care nu poate fi ignorat. Nu e vorba de o situație echilibrată nici pe departe. Responsabilitățile nu sunt partajate între uh, unii și ceilalți, pentru că unii sunt cei care trec la acțiune și ceilalți sunt cei care se află la închisoare în Venezuela. Deci nu există echilibru sau responsabilitate. Uniunea Europeană trebuie să ia toate inițiativele necesare, totuși, pentru a promova dialogul. De aceea salut inițiativa doamnei Mogherini, care a fost foarte clară cu ocazia declarației făcute în fața Parlamentului European în urmă cu câteva luni. Doamna Mogherini spunea că va face tot ce îi va sta în putință pentru a găsi o soluție. Și cele două părți trebuie să accepte o astfel de soluție. Fostul prim-ministru al Spaniei, domnul Zapatero, are foarte multă bunăvoință, așa cum spunea și colegul meu. Însă, indiferent cât de multă bunăvoință poți să ai, uh, câteodată nu e de ajuns pentru a găsi o soluție și există persoane din partea opoziției care au uh, reticențe față de dânsul, deci trebuie la un moment dat să se cedeze. Iar uh, eu îmi doresc ca domnul Sapateru să fie persoana potrivită, susținută de UE, dacă va trebui să uh, ne aducem contribuția pentru a soluționa această problemă. Însă trebuie să fim conștienți de un lucru. În cadrul acestui conflict, nu toată lumea și-a asumat um, responsabilitățile. Unii au acționat în mod autocratic și o parte a opoziției pur și simplu se află acum în închisoare. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Jimenez. Mulțumesc, dragi colegi. Sperăm ca aceste întâlniri să dea rezultate bune, deși ținând cu personalitățile care participă la aceste uh, ședințe, mi se pare dificil. Răbdarea pe care am avut-o până acum față de Venezuela, uh, faptul că a susținut Cuba în acești ultimi ani, uh, practic uh, nu am fi avut uh, o astfel de răbdare dacă ar fi fost vorba de o dictatură de dreapta. Este un lucru pe care trebuie să-l spunem pentru că s-a ajuns mult prea departe, tocmai pentru că a existat prea multă înțelegere din partea societății. Pe de altă parte, nu sunt uh, prea optimistă în legătură cu ce ar putea realiza domnul Zapatero în cadrul acestui dialog. Însă mă bucur că guvernul Spaniei i-a conferit acest mandat pentru a ne reprezenta pentru că avem nevoie de o astfel de politică, o politică care să fie departe de atitudinea partidistă. Mă opresc aici și sperăm ca această problemă să se rezolve cu ajutorul susținerii noastre de aici și să putem trimite ajutor umanitar, ajutor internațional acestei țări care se află într-o criză totală. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Corvin mică vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Situația din Venezuela este un exemplu foarte bun al uh, teoriei că uh, dacă introduci uh, saheliști în Sahara, peste 20 de ani nu vei mai avea nici măcar nisip acolo. Important este să putem oferi susținere uh, morală și uh, să nu facem cum s-a făcut cu dictatorul uh, Pinochet în Chile, pentru că altfel Venezuela ar putea deveni țara cea mai bogată din America Latină. Domnul Tajani, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Toate inițiativele din partea UE sunt binevenite și mă gândesc aici la inițiativa înaltului reprezentant a doamnei Mogherini și a inițiativei promovate de fostul prim-ministru spaniol, domnul Zapatero. Totuși, situația din Venezuela la ora actuală nu este una de neclintit. Din potrivă, situația se înrăutățește pe zi ce trece s-a hotărât chiar să se preia toate companiile care nu funcționează bine și toate companiile închid pentru că nu există bani, nu există bani pentru a cumpăra materiile prime necesare. Așa cum spunea domnul Diaz de Mera, copiii mor pentru că nu pot fi tratați, există problema copiilor care au tumori de tot felul, deci este un sistem economic care uh, Uh, este distrus, a ajuns la 180% inflație și situația este de-a dreptul explozivă. Deci trebuie să facem mai mult decât ce am făcut până acum. Trebuie să mergem mai departe, trebuie ca Europa să se facă auzită mult mai puternic, pentru că este vorba de un sistem economic care se distruge și dacă se întâmplă așa, ce se va întâmpla? Vom fi practic uh, pe pragul uh, unui război civil pentru că situația din punctul de vedere al criminalității este de-a dreptul îngrijorătoare. Trebuie să facem mai mult și uh, să lansăm un apel președintelui Maduro. Trebuie să lansăm un apel uh, și uh, majorității pe care Maduro o numește în continuare opoziție, deși este vorba de o adevărată majoritate parlamentară. Situația economică este dezastroasă, deși este o țară dintre cele mai bogate grație petrolului faptul că companiile sunt ocupate de stat pentru că nu mai pot funcționa pentru că din lipsă de bani și din lipsa posibilității de a cumpăra materii prime, toate acestea adaugă și mai mult situației problematice. Va trebui să intervenim, așa cum am făcut-o și în Argentina, atunci când compania Repsol a fost naționalizată, a existat o reacție foarte puternică din partea Parlamentului European, deci trebuie să lansăm semnale de dialog, însă în același timp trebuie să arătăm Venezuelei că Europa dorește să susțină drepturile omului, pentru că există și foarte mulți cetățeni europeni care trăiesc acolo și care sunt victima atitudinii de neacceptată a guvernului lui Maduro. Nu mai este un guvern care Uh, să fie numit democratic, deci cred că Europa trebuie să-și facă auzită vocea. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lopez. Mulțumesc. Așa cum s-a spus deja aici, așa cum s-a spus de mai multe ori aici la Parlamentul European, situația din Venezuela nu poate continua așa. Din punct de vedere al democrației, din punct de vedere al siguranței, al uh, aprovizionării cu materii prime, problema prizonierilor politici, de asemenea, și, în plus, un conflict deschis la nivel instituțional după ultimele alegeri care au fost câștigate în mod clar de opoziție. Toate acestea duc țara, practic, la marginea prăpastiei. Iată de ce comunitatea internațională, internațională, ca și în alte cazuri de altfel, are o responsabilitate imensă pentru a ajunge la o soluție cooperantă, pașnică, corectă și durabilă. Iată de ce doream să salut inițiativele doamnei Mogherini și voința de a fi un actor uh, care să ofere dialog și în același timp să fie exigent față de acest regim autoritar și uh, propunerea care a fost uh, oferită de fostul premier al Spaniei, domnul Zapatero, care să fie un reprezentant al comunității internaționale și al UE pentru a găsi o soluție pentru acest conflict îngrijorător. Un conflict care ne îngrijorează în special pe noi în Spania, unde avem o comunitate uh, foarte importantă care locuiește acolo. Grupul nostru a urmărit îndeaproape toate inițiativele domnului Zapatero, în special intervenția pe care a făcut-o în fața Organizației Statelor Americane, și uh, credem că propunerea dânsului este uh, foarte bună, iar angajamentul clar de a ajunge la o situație stabilă și pașnică este una demnă de lăudat. Cele cinci puncte pe care le-a menționat domnul Zapatero de mai multe ori, uh, suntem absolut de acord cu ele. În primul rând, nevoia de a pune capăt conflictului între puterile instituționale, respectarea pluralismului, Uh, procesul de pacificare a țării, pentru că există foarte multe morți prin uh, violentă, violență, rezolvarea problemelor uh, economice, de asemenea problema inflației care a fost menționată aici, aici materii prime, garanții electorale, imparțialitate, pluralitate, în special în cazul um, revocării alegerilor și problema armelor, care este una foarte importantă pentru Venezuela puncte pe care le-a menționat domnul Zapatero și cu care, este, cu care sunt de acord uh, comunitatea internațională și UE. E adevărat că au existat îndoieli din partea anumitor deputați, însă eu vreau să spun că îl susțin pe domnul Zapatero și sunt absolut convins că domnul Zapatero, în numele comunității internaționale, în numele UE, ar putea juca un rol important într-o situație care este de-a dreptul îngrijorătoare pentru noi toți. Mulțumesc! Mulțumesc și acum, doamna Gomes, vă rog. Dragi colegi, tot ce s-a spus aici în legătură cu situația dezastroasă din Venezuela, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. E adevărat că în ultimul an situația s-a deteriorat uh, puternic. În urmă cu un an propusesem ca Parlamentul să facă mai mult, ca Uniunea Europeană să se implice mai mult, să meargă la fața locului pentru a dialoga cu uh, diversele părți implicate, să încurajeze să se implice în dialog. Și în continuare sunt convinsă că Parlamentul trebuie să facă mai mult. Parlamentul trebuie să susțină și mai puternic inițiativa doamnei Mogherini în special aceea de a-l desemna pe domnul Zapatero. Cred că este o inițiativă foarte bună pe care o salut și am încredere în domnul Zapatero. Însă, tocmai dacă ne dorim ca diversele părți implicate să simtă cu adevărat că facem eforturi, că facem mai mult, cred că ar trebui să trimitem o misiune la fața locului și să facem un raport asupra situației. Mulțumesc! Mulțumesc! Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul Faria. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să revin la uh, câteva comentarii pe care le-am auzit în această dimineață. Eu fac parte din uh, delegația redusă de cinci persoane care s-a dus în Venezuela cu ocazia alegerilor. Au existat și colegi din Spania și am asistat acolo uh, la procesul electoral. Și am văzut cum um, uh, situația a devenit uh, incertă imediat după alegeri. Am rămas până a doua zi și ne-am dat seama că um, uh, situația devenise oarecum nesigură. Și iată, la șase sau șapte luni după aceea, am putut constata că Venezuela a devenit un stat falimentar. Am spus-o de mai multe ori aici la Parlamentul European, că ne-am săturat să tot facem uh, declarații în scris, uh, să ținem minute de reculegere și așa mai departe, pentru că cei din Venezuela au nevoie de altceva. Um, există Venezuela domnului uh, Maduro și pe de altă parte există poporul venezolan care nu are de mâncare, nu are medicamente, nu are uh, cum să își trateze bolile. Crimele sunt în continuă creștere, așa cum s-a spus de mai multe ori aici. Sunt de acord cu doamna Gomes. Cred că trebuie să facem mai mult. Domnul Zapatero a urmărit îndeaproape ce s-a întâmplat în Venezuela și în trecut, însă noi aici, la Parlamentul European, ar trebui să avem o atitudine mult mai fermă. Cerusem deja ca o delegație oficială să fie trimisă în Venezuela pentru a vedea la fața locului care este situația și încă n-am primit un răspuns la această propunere. Cred că trebuie să arătăm cu tărie că dorim să reacționăm și poporul european așteaptă și el un răspuns din partea noastră. Cetățenii europeni așteaptă să facem ceva, iar poporul venezolan de asemenea. Eu unul am fost uh, uh felicitat de doi cetățeni uh, venezolani pentru că câștigasem uh, Uh, finala, însă ne-au spus uh, la sfârșit, dar nu uitați ce se întâmplă cu noi, că suntem asasinați aici uh, zi de zi și trebuie să reacționăm imediat. Sau, oamenii s-au săturat de cuvinte și de declarații, trebuie să trecem la acțiune. Mulțumesc, domnule Faria, și acum... Domnule Șefer, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Și vreau să vă mulțumesc pentru dezbaterea de astăzi, pentru contribuțiile și sugestiile dumneavoastră. E bine să constat că din punctul de vedere al evaluării situației și al obiectivelor care trebuie atinse pentru a, a ușura situația pentru poporul venezolan, există aici un adevărat consens între instituțiile UE, Comisie, Consiliu și Parlament. Este de asemenea clar că toată lumea uh, știe care sunt dificultățile pentru a ajunge la o soluție pașnică pentru acest uh, conflict din Venezuela și nimeni nu a spus că ar fi ușor și nimeni nu a insinuat acest lucru. Vreau să subliniez aici că faptul că doamna Mogherini susține inițiativa domnului Zapatero este o atitudine coerentă cu declarațiile făcute în trecut de dânsa și este o atitudine coerentă cu ceea ce trebuie să facă Uniunea Europeană într-o situație în care e nevoie de dialog. Și, de altfel, faptul că s-a susținut uh, întâlnirea domnului Zapatero uh, cu uh, directorul general uh, este practic un apel la dialog pentru ambele părți. Nu am avut încă o reușită de plină și vreau să spun că nu pot să fac încă comentarii în legătură cu declarațiile din presă că domnul Zapatero ar fi numit, ar, ar urma să fie numit drept trimis special uh, însă oricum domnul Zapatero este susținut uh, în inițiativa sa. Iată care este formatul care a fost ales de doamna Mogherini și această uh, atitudine, vă spuneam, este coerentă cu nevoia de a găsi o soluție politică. Recent s-au înregistrat uh, și câteva mișcări, s-a început un dialog constructiv, politic, nu doar un dialog de dragul dialogului, însă acesta este dificil iar ultimele declarații făcute de uh, mai mulți membri ai majorității parlamentare sunt uh, uh cel puțin uh, uh, încurajatoare. Nimeni nu spune că va fi ușor, că va fi rapid, însă știrile pe care le-am primit în ultima vreme, în ultima săptămână, ne arată că ne îndreaptăm către uh, un dialog pe care ni-l dorim cu toate mijloacele politice și îl încercăm de ceva timp încoace. Acțiunile pe care le vom promova la nivelul SAE și la nivelul înaltului reprezentant este, sunt acelea de a promova această inițiativă și pentru a ajunge la o soluție pozitivă pentru această criză. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, domnule Șefer. Și acum va trebui uh, să așteptăm un pic până când domnul Leiceac va veni aici pentru a continua dezbaterea noastră. Vă mulțumesc încă o dată. sau altceva. Domnului. darf Sie sehr herzlich zum Vă invit așadar călduros la următorul punct de pe ordinea de zi. Alături de noi este reprezentantul președinției, ministrul extern al Slovaciei, care pentru următoarele șase luni, dar de fapt o luna trecută aproape deja. A doua jumătate a anului mai ușoră pentru președinție, pentru că pierdeți timp cu vacanța. Dar mă tem că în acesta nu veți avea prea multe liniște nici în timpul vacanței de vară. Așadar, se pare că va fi o președinție foarte interesantă. Mă bucur. Este alături de noi și ministrul externe din Malta, domnul George Vela, Mulțumim că ați venit astăzi aici alături de noi. care Malta va deține următoarea președinție din ianuarie și mă bucur că avem această cooperare și o bună pregătire a acestei președinții. Domnul ministru Laiceac, pe care îl cunoaștem de fapt la Bruxelles, l-am rugat să ne prezinte punctele forte, probabil uh, ne va vorbi și de politica de vecinătate, de extindere, politica externă, probleme de migrație. Dar pentru că a fost la Varșovia, l-am rugat să ne spună câte ceva și despre acordul UE-SUA și ce alte lucruri interesante am mai văzut acolo. Domnule ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața, stimați membri ai Comisiei, domnilor și domnilor. Am vorbit pe scurt cu domnul președinte despre summitul NATO de la Varșovia de la sfârșitul săptămânii trecute. Am spus că m-am bucurat că am putut semna declarația dintre NATO și Uniunea Europeană. Cred că e un lucru bun pentru că întărește capacitățile reciproce ne-am pus de acord pe schimbul de informații și pe exerciții comune și pe un efort comun pentru tratarea problemelor de migrație. E bine că 80% dintre membrii uh, fac parte din ambele structuri. Astăzi este o onoare pentru mine să fiu aici și vă mulțumesc pentru această posibilitate pe care o am ca să prezint uh, prioritățile noastre și să avem un schimb de păreri despre situația actuală, despre ce se întâmplă cu procesul de lărgire și alte subiecte. Președinția noastră vine, desigur, într-un moment definitoriu. Mulți consideră rezultatul referendumului ca un punct de cotitură. Niciodată nu ne-am mai întâlnit cu atât de multe provocări importante și grave, care vor uh, pune la încercare nu doar Uniunea Europeană, ci noțiunea de identitate. Avem nevoie de disponibilitate spre compromis să înțelegem mesajul de nemulțumire transmis de către cetățenii europeni. Așadar, președinția noastră nu e doar un punct culminant pentru țara mea la 12 ani după aderarea noastră. E vorba și de împărțirea responsabilităților pentru viitorul Uniunii Europene. În următoarele șase luni noi vom fi un jucător cinstit, dorim să ne concentrăm pe agende care pot aduce rezultate în domeniile așteptate de cetățenii noștri. E nevoie de acest lucru, pentru că avem probleme presante ca economia zonei euro, instabilitate, migrație, terorism și o situație plină de incertitudine după Brexit. Brexit însă nu este doar un fenomen britanic, e un simptom a ceva mai profund. Am văzut o diferență mare între oameni și uh, elite, teama de a pierde locuri de muncă, identitate culturală sau siguranță, toate acestea vin din teama că noi nu vom reuși să tratăm aceste probleme. Așadar, ce trebuie să facem astăzi este să ducem acest proiect uh, comun al nostru mai departe și să reconstruim încrederea cetățenilor noștri pe care apoi să construim. Iar un element cheie este să păstrăm Regatul Unit cât mai aproape, creând un parteneriat unic odată ce Regatul Unit decide să părăsească Uniunea. Nu putem păstra prea mult această perioadă de incertitudine. Mă bucur că la Bratislava va exista un uh, summit informal al liderilor europeni pe 16 septembrie, care ne va da o direcție de viitor pentru discuțiile în uh, Uniune. Doamnelor și domnilor, programul nostru nu dorește să susțină că ar avea o soluție pentru toate problemele, dar la centrul, în centrul programului se află cetățeanul. Dorim să fim pragmatici și să oferim rezultate tangibile. În al doilea rând, dorim să ne unim mai mult, pentru că trebuie să evităm fragmentarea. Și în al treilea rând, vocea cetățenilor, pentru că trebuie să tratăm problemele reale. De aceea dorim să progresăm în patru domenii prioritare. În primul rând, o economie europeană mai puternică. În al doilea rând, o modernizare a pieței unice în domeniul Uh, energiei sau al economiei digitale. În al treilea rând, o politică de migrație și azil durabilă și, în al patrulea rând, să susținem o Europa implicată la nivel global. Domnule președinte, dragi colegi, permiteți-mi să vă prezint uh, prioritatea noastră principală, acordurile de stabilitate și parteneriat în Balcanii de Vest și extindere. Situația actuală ne arată cât de importantă este integrarea și cooperarea strânsă cu Turcia și Balcanii de Vest. Regiunea aceasta a jucat întotdeauna un rol important. Dați-mi voie să susțin, să spun că avem nevoie de lărgire pentru reformele necesare, deci nu are rost să slăbim această putere transformatoare și trebuie păstrată astăzi ca investiție strategică în pacea și securitatea din Europa. Rămâne pe principiile condiționalității, nivelul integrării va fi stabilit de calitate, nu de viteza reformelor și dorim să ne asigurăm că Uniunea Europeană e gata să furnizeze aceste elemente odată ce condițiile sunt îndeplinite. Nu dorim o prelungire a incertitudinii, dorim susținerea dumneavoastră în acest sens. Reformele uh, sunt importante, și dar vedem și progrese deja. Avem conferințe interguvernamentale cu Montenegro și Turcia. Au fost deschise capitolele 34 cu Turcia și 12 și 13 cu Montenegro. Și aici felicit președinția țărilor de jos, care a menținut dinamica în acest sens. Acum, câteva aspecte punctuale. Turcia este și o țară candidată și un partener cheie pentru Uniunea Europeană. Iar la summitul din noiembrie, Uniunea Europeană și Turcia și-au reconfirmat dorința de a reenergiza acest proces de aderare. Dorim să îmbunătățim cooperarea în mai multe domenii cheie, precum migrație, politica externă, contra teror, combaterea terorismului, energie, economie și comerț. Trebuie să ne asigurăm și că vom implementa planul de acțiune comun care s-a dovedit eficient, care a reușit să diminueze problemele crizei migranților. Turcia a progresat în multe domenii, însă există și îngrijorări democrație, statul de drept, drepturile fundamentale și toate acestea trebuie uh, respectate. Trebuie să găsim o soluție pentru problema curzilor și să soluționăm problema din est-sud-est. Montenegro este cea mai avansată țară dintre țările candidate și continuă să progreseze. Două capitole noi au fost deschise. Au fost înregistrate progrese mari cât privește statul de drept și e foarte important ca alegerile care urmează să nu întârzie această agendă. Ele trebuie să corespundă noi legislații electorale. Dacă așa stau lucrurile, trebuie să transmitem un mesaj clar pentru a păstra acest moment. Trebuie să diferențiem între cei care dau rezultate și cei care nu. Altfel, cei din regiune își vor da seama că degeaba lucrează bine dacă nu sunt uh, ajutați. Iar în încheierea încă unor capitole va da încurajare Podgoritei. Cu Serbia lucrurile merg bine, mă bucur să pot anunța că două capitole esențiale, 23 și 24, vor fi deschise la conferința interguvernamentală de luni, săptămâna viitoare. Vom continua să urmărim cu atenție angajamentele Serbiei de normalizare a relației cu Kosovo și de îmbunătăți relațiile de bună vecinătate. Ne concentrăm și de, pe o aliniere. Există și dialogul Priștina și toată lumea este încurajată să-și furnizeze rezultatele. Dorim să ajutăm Serbia să progreseze în mod corespunzător. În ceea ce privește fosta Republică Iugoslava Macedonie, sunt îngrijorat pentru că situația politică este fragilă implementarea acordurilor politice din iunie-iulie ar trebui să rămână o prioritate. Trebuie să vedem alegeri libere și salutăm poziția noului procuror pentru a reda încredere în sistem și pentru ca țara să revină pe calea Europei. Și Albania a progresat, deschiderea a proiectelor de aderare. Așteptăm adoptarea pachetului și dacă această țară își atinge rezultatele, va trebui ca acest lucru să se vadă în raportul comisiei din toamnă și asta să se vadă la viitorul raport. În ceea ce privește Bosnia și Herțegovina, pare rău să văd că lucrurile nu merg bine. Așteptăm să vedem reforme. Trebuie să continuăm și acest dialog politic. Ceea ce privește Kosovo, ne bucurăm de intrarea în vigoare a acordului și așteptăm rezultate tangibile din implementare. Și dori să subliniez că normalizarea relațiilor cu Belgrad nu are altă alternativă. Politicienii din Kosovo trebuie să dezvoltă un dialog politic constructiv important pentru asocierea cu municipalități și pentru a atinge noi și noi pași în această agendă. În ceea ce privește liberalizarea vizelor, procesul e mai degrabă tehnic, nu politic. Mai trebuie ratificat acordul de frontieră cu Montenegro și dovada luptei împotriva corupției și a criminalității organizate. Președinția noastră nu dorește să întârzie acest proces odată ce aceste elemente au fost atinse. Dați-mi voie să mai spun câte ceva despre prioritățile noastre. Te dorim să contribuim la o abordare mai bună. Sigur, sub uh, atenta ghidare în alte reprezentante, haideți să ne uităm către est, Vedem mai multă democrație, dar mai puțină stabilitate. Există conflicte locale, diferite etape, deficiențe sau deformări democratice, corupție, abuz și insecuritate socială. Unii ar putea crede că dintre țările parteneriatului estic, Bielorusia este cea mai stabilă. Iată că aceste riscuri nu sunt mai puțin relevante. Este un război hibrid, persoane strămutate intern, probleme economice, toate acestea nu pot fi ignorate. Parteneriatul de Est era gândit pentru a veni în întâmpinarea dorințelor membrilor. A promis o, o modernizare, dar după întâlnirile de la Vilnius și Riga, procesul a pierdut energie și trebuie să lucrăm la o viziune nouă. O nouă politică revizuită ne dă un context solid în acest sens. Acest uh, acord e mai benefic pentru noi decât pentru parteneri și de aceea liberalizarea vizelor pentru Georgia, care a îndeplinit toate uh, criteriile, e cel mai important element. Acolo vor avea loc alegeri în uh, octombrie. La fel și pentru Ucraina, e un beneficiu concret pentru cooperarea lor cu Uniunea Europeană. În ceea ce privește Ucraina și Rusia și sancțiunile, Ucraina este singurul nostru vecin, stat vecin, care în afara UE și a NATO. De aici și abordarea pe care avem cu această țară și cu problemele sale. Partenerii noștri privesc cu atenție spre capacității noastre de a stabiliza în zona. În Ucraina avem nevoie de pace și de reforme. Nu există alternative la acest proces. Avem acest unic vehicul, iar fără alegeri recunoscute internațional la Donbass, nu va exista suveranitate acolo. Cu toate acestea, aceste acorduri de la Minsk nu sunt prea iubite în Ucraina. El, oamenii cred că vor exista, va exista autonomie pentru Donbass. Ceea ce privește reformele, situația se înrăutățește. Au fost rezultate pozitive în sectorul energetic și polițienesc. Sistemul oligarhic nu se poate reforma. Combaterea corupției rămâne, deci, o prioritate de top întâlnirea informală de pe 7 iulie de la Bratislava Ministrilor de Justiție și Externe a discutat tocmai aceste subiecte. La ultimă observație despre noua strategie globală a Uniunii Europene prezentată Parlamentului săptămâna trecută, eu cred că e atât un proiect ambițios cât și realist. Vom vorbi cu alți miniștri pe 18 iulie la următorul summit și vom vedea cum facem cu implementarea și doresc să vă asigur că președinția noastră va susține efortul în alte reprezentante în acest sens. Domnule președinte, stimați membri, ne așteaptă multă muncă, trebuie să avem o Uniune Europeană mai puternică, unită, gata să răspundă diferitelor provocări și vă rog să ne susțineți în acest efort. Mulțumesc pentru atenție și aștept cu interes discuțiile noastre. Thank you very much. Let's open the debate, Mr. Pre Mulțumesc foarte mult. Să începem dezbaterea, domnul Preda, din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule ministru. Domnule ministru, Bun, două, câte două minute pentru coordonator și după aceea câte un minut și jumate pentru următoarele intervenții. Domnule ministru, aș dori să vă felicit pentru programul președinției slovace. E un program ambițios, dar care demonstrează și că există pragmatismul necesar pentru contextul actual. În calitate de coordonator al grupului PP și ca raportor al acestui Parlament pentru Bosnia și Herțegovina, eh, salut accentul pe care l-ați pus pe problema extinderii. După ce președinția neerlandeză a, și-a permis o pauză, eu cred că acum demersurile în sensul extinderii sunt o necesitate. Și vă explic de ce. Este important uh, să uh, susținem acest proces pentru popoarele din statele partenere în procesul de extindere. Popoarele trebuie să fie încurajate. În legătură cu Bosnia-Herzegovina, înainte de uh, preluarea președinției, am spus că există acum lumină verde pentru că există acum șansa ca acest uh, stat să primească statutul de stat candidat. Dar Există în clipa de față disensiuni interne, o pană în ce privește viteza, să ne uh, gândim la problemele uh, interne care au apărut și vă întreb cum veți proceda în zilele următoare pentru a susține demersurile necesare. Pentru că dacă în luna iulie nu vom da un semnal pozitiv, lucrurile vor fi amânate. Și în toate domeniile menționate de mine există un blocaj în clipa de față. Well, thank you very much, Mr. Panz. Mulțumesc, domnul Panzeri. Grazie, signor ministru. E... Mulțumesc, domnule ministru. Vă doresc mult succes în activitatea viitoare. Și aș vrea să fac următoarele considerații. Poate veți fi de acord cu mine când voi spune că există o contradicție obiectivă în politica europeană. Pe de o parte, avem de-a face cu țări care în cadrul sau ca urmare a Brexitului se întreabă dacă va exista o nouă poziționare în interiorul Uniunii Europene și în paralel analizăm astăzi situația din țări care își doresc o apropiere de Uniunea Europeană. E vorba de Turcia, de Kosovo, de uh, toate statele pe care dumneavoastră le-ați menționat și le-ați descris. Această contradicție obiectivă vorbește de fapt despre o situație de-a dreptul schizofrenică în care se află Europa. Astăzi ne-ați spus cu uh, multă onestitate că președinția slovacă nu va putea să rezolve toate problemele europene, dar există două posibilități. Dumneavoastră uh, puteți să uh, acționați ca un notar uh, să uh, luați notă de problemele existente și să le transmiteți mai departe urmașilor. Celălalt tip de acțiune este să uh, arătați cu degetul asupra problemelor, să le analizați, e ceva mai complicat, dar puteți să adânciți posibilitățile de soluționare. Noi am avea posibilitatea să finalizăm procesul de extindere prin 2019-2020 și ar putea fi și un bilanț pozitiv pentru președinția slovacă. Mulțumesc, doamna Teoharus. So, Ευχαριστώ, Εύχομαι στην Σλοβακική Προεδρία. Mulțumesc, domnule președinte. Toate cele bune eh, președinției slovace. Domnule ministru, cred că sunteți conștienți de uh, politica ostilă a Turciei împotriva propriilor cetățeni și împotriva Ciprului. Este o țară nedemocratică și sunt multe probleme de discutat, mai ales faptul că nu recunosc Republica Cipru și probabil că ar fi complicat pentru Turcia să devină membra a Uniunii Europene pentru că nu implementează decât uh, o parte din condițiile necesare pentru aderare spuneam, este o problemă în relația cu Ciprul, dar sunt și multe alte probleme de care cu siguranță dumneavoastră sunteți conștient. Și cred că trebuie să uh, fim conștienți de aceste lucruri, să nu privim lucrurile vis-a-vis -vis de Turcia la modul mai general care nu ar rezolva problemele. Deci, nu uh, a recunoscut existența Republicii Cipru. Așa ceva este inacceptabil decât dacă dumneavoastră credeți că până la finele anului se va putea soluționa problema Ciprului. Dacă uh, uh, Ciprul uh, până la urmă va respinge orice tip de acord, trebuie să înțelegeți că uh, acest lucru se datorează Uh, atitudinii față de Cipru. Deci Turcia uh, va trebui să-și îmbunătățească atitudinea înainte de a putea fi uh, primită în Uniunea Europeană și eu nu cred că generația noastră va putea asista la acest lucru. Mulțumesc, domnul Austrevicius. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Dați-mi voie să Împărtășesc aprecierile dumneavoastră în legătură cu reuniunea la nivel înalt NATO de la Varșovia. Și, într-adevăr, în NATO trebuie acum să beneficieze de susținerea noastră pentru implementarea tuturor programelor și este nevoie de mai multă uh, cooperare, de mai multă coeziune între uh, Uniunea Europeană și NATO, pentru că uh, trebuie să existe uh, securitatea uh, garantată de acest uh, tratat transatlantic. Și în ce privește extinderea, da, procesul de extindere trebuie menținut în viață și trebuie să fie viabil, pentru că am avut poate o formulă cam sofisticată de a uh, implementa instrumentele de aderare. Deci, trebuie să avem o zonă de securitate în jurul Uniunii Europene și să uh, uh, uh, ne dorim ca statele vecine să fie state democratice și reformate. În al treilea rând, va fi vorba despre implementarea acordurilor de asociere cu Georgia, Moldova și Ucraina în timpul mandatului dumneavoastră în ce privește Georgia și Moldova. Acordurile de asociere în clipa de față sunt în procesul de implementare. Uh, există procese de reformă, există o cooperare economică, dar există incertitudini uh, în legătură cu Ucraina. Oare veți avea posibilitatea să deblocați situația uh, vis-a-vis -vis de Ucraina după referendumul din țările de jos și ce intenționați să faceți în acest sens? pentru ca să răspundem la timp cu o soluție în relația noastră cu Ucraina. Mulțumesc foarte mult. Domnul Carver. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Sunt unul dintre cei uh, care am votat pentru Brexit în Regatul Unit și uh, sigur că uh, trebuie să mă gândesc la relațiile țării mele cu Uniunea Europeană. Dar care este punctul de vedere al președinției uh, și al Consiliului vis-a-vis -vis de țara mea să se producă mai repede, mai târziu, finalizarea Brexitului? Pentru că cred că este un subiect care interesează ambele părți. Care este punctul de vedere al Uniunii Europene? Pentru că vom avea un nou premier și aș vrea să știu de din acest punct de vedere există niște idei pe care președinția le are și în trebuie să uh, ne gândim într-adevăr și în ce privește referendumul din țările de jos vis-a-vis -vis de Ucraina. Uh, nu există oare și uh, riscul ca aceste referendumuri să prolifereze și în alte țări? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ștefina, mulțumesc. Domnule ministru, Dumneavoastră, ca și mine, am trăit uh, mulți ani în aceeași țară care se numea Ceoslovacia. Și în decembrie 1992, uh, Ceoslovacia a încetat să existe. După aceea și eu și dumneavoastră, uh, Slovacia, am trăit în state independente și iată că reușim să conviețuim în pace alături și știm că avem perspectiva să ne întâlnim din nou uh, sub aceleași umbrele, sub aceleași acoperiș în uh, Uniunea Europeană. Și acest lucru s-a întâmplat. Cehia și Slovacia sunt membre ale Uniunii Europene. Mai mult, astăzi putem conlucra sub egida Uniunii Europene și vreau să vă adresez o întrebare legată de Georgia, pe care dumneavoastră ați menționat-o. Dumneavoastră ați spus că toate precondițiile pentru liberalizarea vizelor pentru cetățenii din Georgia au fost îndeplinite. Am înțeles corect când ați spus că ar putea fi uh, posibile relații uh, fără obligativitatea uh, regimului vizelor pentru cetățenii din Georgia și ce credeți că se va întâmpla dacă cetățenii din Georgia vor avea posibilitatea să viziteze Slovacia fără să fie obligați să aibă viză. Mulțumesc, domnul Freund. Mulțumesc foarte mult. Ca membru al unui partid politic dintr-un stat vecin din Austria, vreau să spun că noi urmărim evoluțiile din Slovacia cu multă atenție și aș vrea să vă felicit pentru uh, președinția pe care o veți deține în următoarele șase luni. Vreau să vă adresez o întrebare foarte simplă, pentru că ați menționat în uh, prezentarea dumneavoastră că în septembrie, pe 12 septembrie uh, veți avea organizat la Bratislava o reuniune la nivel înalt uh, pe tema Brexitului. Considerați că noul premier care își preia funcția mâine în Marea Britanie nu este într-un fel uh, acum într-o relație de întârziere cu uh, reuniunea de la Bratislava pe care ați planificat-o, pentru că uh, evenimentele recente s-au precipitat și ca atare nu veți, vă veți adapta la noua evoluție, schimbând data acestei reuniuni la nivel înalt speciale dedicată Brexitului eh, și să o fixați mai apropiat de momentul în care doamna May eh, ar putea eventual să activeze articolul 50 în calitate de nou premier. Mulțumesc, doamna Fotiga. Mulțumesc. Bun venit, domnule ministru, la ședința AFET. Felicitări pentru președinția pe care ați preluat-o. Noi uh, întotdeauna salutăm o președinție dintr-o regiune din care vin și eu, Europa Centrală și Răsăriteană. Și da, vă felicit pentru prioritățile stabilite. Am o întrebare și o observație complementară. În legătură cu liberalizarea vizelor pentru Georgia și pentru Ucraina, știm și folosesc un termen uh, mai uh, evaziv, că există o anumită rezistență la nivelul Consiliului vis-a-vis -vis de uh, între reprezentanții anumitor state membre. Cum credeți dumneavoastră că se va putea implementa eficient uh, această liberalizare a vizelor și, uh, de asemenea, în ce privește Ucraina. Și domnul Ostrevicius a spus că trebuie să ținem seama de uh, situația tratatului de asociere, cum putem învinge obstacolele existente în clipa de față, având în vedere că cetățenii din țările de jos în referendum s-au pronunțat împotrivă uh, pentru că uh, este foarte decepționant pentru ucraineni uh, acest rezultat. Iar în ce privește Crimea, în ce privește situația drepturilor omului din Crimea. De asemenea, uh, uh, există o atitudine de rezervă pentru că știm care este acum poziția autorităților uh, din Crimea și care este situația drepturilor omului. Cum încercați să abordați acest subiect? Mulțumesc, domnul Weigel. Mulțumesc, domnule președinte. Limba slovacă este asemănătoare cu slovena, de aceea voi vorbi în slovenă și vă doresc mult succes în uh, timpul președinției și sunt sigur că va fi o președinție încununată de succes. Eu aș vrea să vă încurajez și să vă spun că uh, Ă, trebuie să analizați problemele deschise încă în relația cu statele candidate, probleme legate de asigurarea granițelor, de pildă. Și ă, în legătură cu această regiune trebuie să acordați ă, o atenție deosebită și situației albanezilor care trăiesc în diversele state eh, din afara Albaniei. Cum credeți că grupul de la Visegrad ar putea să aibă o atitudine mai solidară, de asemenea, eh, vis-a-vis -vis de problematica refugiaților? Și o ultimă întrebare Vă solicit uh, să o sprijiniți activ pe doamna Mogherini în demersurile vis-a-vis -vis de Orientul Mijlociu și de situația rezolvării prin formula uh, recunoașterii a două state în regiune. După aceea, uh, NATO nu înseamnă numai Uniunea Europeană. Și există câteodată la nivelul NATO programe care nu sunt neapărat unele foarte inspirate din punct de vedere diplomatic. Mulțumesc, domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi și în limba maternă. Vreau să vă spun și eu bun venit în această întâlnire în Comisia AFET. Președintele nostru ne-a limitat timpul de intervenție. Este greu să facem aici o analiză a situației și nu cred că cea de-a doua jumătate a anului va fi mai ușoară decât prima jumătate pentru că există și vacanța de vară. Sarcinile rămân la fel de dificile ca și în prima jumătate a anului. Eu cred că Politica de extindere eh, este una din politicile eh, cele mai de succes din Uniunea Europeană și eh, cred că extinderea nu este un proces încheiat, trebuie să continuăm și, bineînțeles, că trebuie să urmărim modul în care partenerii noștri își îndeplinesc sarcinile, dar trebuie să ne gândim și la credibilitatea Uniunii Europene în ochii cetățenilor din statele care își doresc aderarea. Pentru că dacă anumite sarcini sunt îndeplinite, atunci trebuie și noi să ne respectăm angajamentele. Sigur că ă, trebuie să fie efectuate analize serioase în acest sens, dar vă încurajez să continuați acest ă, efort și veți beneficia de susținerea mea, inclusiv în ce privește situația din Balcanii Occidentali. Sâmbătă m-am întâlnit cu domnul Vucic ă, din Serbia și confirm și Uh, opinia dumneavoastră. Uh, a face o investiție politică în procesul de extindere va duce la o îmbunătățire a situației din viitor. Vă doresc mult succes și bune rezultate. Mulțumesc foarte mult, domnul Pițula. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, uh, bun venit, domnule ministru, la această dezbatere. Am câteva întrebări uh, legate de Europol și uh, în legătură cu rolul reprezentantului în Bosnia-Herzegovina. Cum vedeți care ar fi consecințele Brexitului în ceea ce privește extinderea către Balcanii Occidentali? pentru că aceasta ar putea slăbi uh, rolul UE în această regiune și altcineva ar putea să o înlocuiască în locul Uniunii Europene și de aceea este important să știm care va fi rolul UE fără Regatul Unit, pentru că practic se pierde din ritmul de extindere în acea zonă. Ați menționat și dumneavoastră uh, problema stagnării în Bosnia-Herzegovina și după șase luni de zile, iată, s-a ajuns din nou într-un impas uh, și la confruntări politice. Următoarele alegeri politice din uh, toamnă probabil că nu vor ușura deloc situația, mai din potrivă. Deci aș vrea să vă întreb când sau dacă ne putem aștepta la o nouă abordare din partea Bosniei-Herzegovina față de UE, pe măsură ce UE a uh, își schimbă atitudinea. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Demesmacher, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în olandeză. Domnule ministru, bun venit aici. Țara dumneavoastră și felul în care s-a dezvoltat țara dumneavoastră prin eforturi a arătat că Uniunea Europeană a avut un impact deosebit de mare asupra țării dumneavoastră și există multe țări în Balcanii Occidentali care așteaptă acest lucru și care au primit în 2003 o perspectivă foarte clară în acest sens. Credeți că s-a ajuns la o anumită oboseală în ceea ce privește procesul de extindere? Pentru că dumneavoastră ați spus uh, ce s-a întâmplat după valul de extindere din 2014 și cred că asta um, a supărat uh, cetățenii din regiune, pentru că asta face ca obstacolele să fie și mai mari pentru a deveni un membru al UE. Și atunci nu mai are sens să faci eforturi, pentru că oricum nu vei mai fi membru. Deci cum putem împiedica această senzație actuală această, uh, acest blocaj actual în procesul de extindere pentru a nu ajunge la o oboseală, pentru a face nevoile, uh, pentru a recurge la reformele absolut necesare. Și să ne gândim și la consecințele Brexitului. În cazul în care Regatul Unit va pleca, probabil că va trebui ca alte țări să uh, suplinească lipsurile bugetare pe care le va lăsa Brexitul. Dumneavoastră ați avut un rol pozitiv uh, uh, în ceea ce privește uh, Turcia, dar cred că există de asemenea multe probleme acolo. Problema libertății presei, problema deputaților și a libertăților, care credeți că este perspectiva de viitor și nu considerați că, de fapt, ă, dăm înapoi în ceea ce privește Turcia și nu o luăm înainte? Domnul Boștinaru, mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, bun venit aici. Salut ă, începutul președinției dumneavoastră și vă urez numai bine. Am trei întrebări foarte succinte. În primul rând, ce are de gând să facă președinția slovacă pentru a implementa acordul semnat între NATO și UE la Varșovia, în urma summitului de la Varșovia, știind că uh, jumătate din acest acord se referă la securitate. În al doilea rând, dumneavoastră cunoașteți foarte bine Balcanii Occidentali și dacă ținem cont de angajamentul dumneavoastră față de această regiune, uh, Mă alătur celor care vă roagă să susțineți uh, extinderea în Balcanii Occidentali, știind că acest proces nu se va încheia în, sfârș- în scurt timp, dar pentru a oferi o coerență procesului de extindere și pentru aceasta trebuie să facem ceva în următoarele luni. În al treilea rând, care sunt intențiile președinției slovace pentru a crește conștientizarea față de problemele de securitate în zona Mării Baltice și a Mării Negre. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru. Vă rog, aveți uh, o mulțime de întrebări. Mulțumesc, vă mulțumesc uh, tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră și pentru urările pe care mi le-ați adresat pentru președinția noastră și vreau să vă confirm că procesul de extindere este o prioritate a președinției noastre. Și nu este întâmplător că aceasta a devenit una din prioritățile noastre, pentru că noi credem că trebuie să menținem credibilitatea acestui proces. Pentru că nu s-au făcut prea multe progrese în ultimul timp și pentru că atmosfera generală în UE, după cum știm, nu este prea favorabilă extinderii la ora actuală. Însă aceasta este una din prioritățile noastre oficiale. Am spus de mai multe ori că este una dintre politicile de succes ale UE și e clar că este unul din instrumentele cele mai potrivite pentru a transforma vecinătatea noastră. Și, de asemenea, unul din instrumentele cele mai bune pentru a menține aceste țări pe drumul cel bun al reformelor pentru a deveni membri ai UE. Vorbim despre un proces pentru că e vorba de țări care se află în diverse etape ale acestui proces, însă este important pentru noi ca aceste țări să rămână motivate în continuare să fie dispuse să facă nevoile, să facă reformele profunde de care au nevoie posibilitatea apartenenței la UE trebuie să rămână un obiectiv tangibil și aceasta ne oferă o pârghie deosebită și nouă pentru a influența procesul din aceste țări. Nu trebuie să uităm de faptul că este un proces pe care noi l-am definit, standardele, criteriile, noi le-am uh, identificat, de aceea este important că atunci când ne implicăm în proces, când deschidem capitole de negociere, Practic, totul depinde de noi să evaluăm progresele sau lipsa lor și ce altceva trebuie să mai facem pentru a îmbunătăți procesul. Deci este un proces cu câștig de ambele părți și care se bazează pe o condiționalitate foarte strictă, așa încât n-ar trebui să ne fie teamă că vom pierde controlul. Nu, noi îl controlăm de la început până la sfârșit și trebuie să facem eforturi pentru că știm uh, cât de pozitivă este influența noastră în această regiune, așa cum a fost și în Europa uh, Centrală și de Est. De aceea dorim să oferim un nou avânt acestui proces pentru că atunci când va veni momentul să fim pregătiți. Bineînțeles, spuneam mai devreme că va fi nevoie de ceva timp pentru aceasta. Dacă vorbim despre Bosnia-Herzegovina, pentru că au fost mai multe întrebări legate de această țară, noi ne dorim cu adevărat ca Bosnia-Herzegovina să treacă în categoria țărilor candidat. Eu, unul pentru că mi-am petrecut o bună parte din viața acolo, cunosc foarte bine țara și sunt convins că atunci când vor intra în uh, acest proces, aceasta îi va ajuta să se transforme în situația politică de acolo și procesul politic, însă au nevoie de criteriile minime necesare pentru a ajunge în această situație. Și Uniunea Europeană încearcă să-i ajute, însă fără să um, schimbe criteriile. E nevoie acum de implementarea acordului de um, stabilitate și asociere și avem nevoie de un mecanism puternic pentru că uh, nu putem negocia cu un partener care nu știe foarte bine cine este responsabil pentru ce. Și în ultimele două, trei luni am explicat foarte bine cu politicienilor de acolo ce așteptăm de la ei. Președinția noastră va uh, utiliza uh, Consiliul din iulie, următorul Consiliul pentru a uh, dezbate această chestiune, însă iată, suntem deja pe 12 iulie și încă nu s-au făcut progrese, nu știm ce se va întâmpla, probabil că ne putem aștepta, din păcate, la blocaje absolut inutile, blocarea negocierilor FMI din cauza adaptărilor necesare pentru acordul de stabilitate și asociere și așa mai departe. Deci mai așteptăm săptămâna aceasta să vedem mâine dacă există progrese uh, pozitive, atunci poate putem merge mai departe. Dacă nu, nu știm care va fi calendarul politic, vor avea loc alegeri politice la toamnă, deci nu vom avea timp de compromisuri politice și, din păcate, cred că nici după aceasta. Deci uh, ne vom face partea, însă e nevoie de timp atunci când uh, partenerul, din păcate, nu vrea să danseze cu noi. Referitor la Turcia, Turcia este un partener important, este o țară importantă pentru UE, este țară candidat și partener strategic pentru UE, mai ales dacă e vorba de criza migrației. Eu cred că avem niște obiective realiste atunci când vine vorba de Turcia. UE a arătat cu claritate de mai multe ori că Turcia trebuie să respecte drepturile fundamentale, drepturile omului și Consiliul urmărește îndeaproape ce se întâmplă în Turcia. Avem nevoie de un dialog deschis, trebuie să uh, spunem lucrurilor pe nume atunci când sunt probleme și e clar că nici la Consiliu, nici la Parlament uh, nu se dorește să se facă rabat de la standardele noastre și, bineînțeles, este importantă, extrem de importantă relația cu Ciprul. Așteptăm negocierile din Cipru și sperăm că acestea să ducă la reunificarea insulei. Aceasta sperăm să ne ajute la deblocarea multor probleme. Însă, dialogul nostru Uh, critic credem că este și mai important, deci trebuie să fie susținut în continuare. În legătură cu articolul 50. Acesta este singurul instrument legal de care dispunem și cred că n-ar trebui să speculăm cu alte posibilități în legătură cu Brexitul. Noi Înțelegem la nivelul UE că situația politică din Regatul Unit are nevoie de timp pentru a se adapta rezultatelor referendumului, însă, pe de altă parte, mă aștept ca politicienii de acolo să înțeleagă că nu e în interesul nimănui să extindem această perioadă de uh, nesiguranță. Alegătorii trebuie să știe care sunt rezultatele și care va fi relația lor viitoare cu UE. Deci nu trebuie să pierdem timpul și faptul că avem deja un nou prim-ministru va grăbi, va accelera procesul. Noi vom prezenta opțiuni primului ministru și așteptăm să vedem uh, care va fi rezultatul în ceea ce privește viitoarea relație cu UE. Și să nu uităm un lucru. Regatul Unit rămâne acolo unde este, va rămâne un partener important pentru UE, o țară importantă. Sunt sute de mii de cetățeni UE care trăiesc acolo, de asemenea alte câteva sute de mii de britanici care trăiesc în Uniunea Europeană. Deci este interesul nostru comun să negociem cel mai bun aranjament cu putință post-Brexit, în interesul cetățenilor, al economiei și ale cooperării noastre. Și aici pot să vă dau un sfat uh, care se bazează pe uh, experiența mea personală. Domnul Ștetina vorbea despre dizolvarea Cehoslovaciei. Știu că nu este simplu, sunt emoții de o parte și de alta a frontierei, însă politicienii care erau responsabili au fost suficient de înțelepți pentru a conduce negocierile în interesul cetățenilor și am ajuns la șase acorduri bază care au asigurat confortul cetățenilor și care au uh, menținut Uniunea Vamală între Republica Cehă și Slovacia. Și aceste acorduri au fost uh, premizele unor uh, relații care depășesc standardele, relații prietenoase pe care le avem și în ziua de astăzi. Și sper ca acesta să fie un model pentru negocierea relațiilor cu Uh, Regatul Unit pe viitor. Întrebările legate de Georgia acum și procesul de liberalizare a vizelor. Uniunea Europeană este o comunitate de valori, în primul rând, și noi spunem cu mândrie că regulile trebuie respectate. Aceasta trebuie să rămână așa. Nu-i vorba doar de reguli din partea partenerilor uh, către noi, ci și viceversa. Noi am oferit uh, Ucrainei, Georgiei și Moldovei uh, liberalizarea vizelor și acordul de asociere. Georgia și Moldova și-au respectat angajamentele, deci este rândul nostru să ne respectăm angajamentul. În cadrul Georgiei trebuie să ținem cont și de calendarul politic. Vor avea loc alegeri parlamentare în luna octombrie, deci ar fi foarte bine să facem cât mai rapid acest lucru și pot să vă spun că președinția slovacă lucrează din plin, în mod activ, cu statele membre, cu partenerii din Georgia și sperăm să putem ajunge la un acord la Consiliu pentru a începe trialogul pentru a începe dialogul și cu Parlamentul European. Ambiția noastră este să încheiem, să finalizăm procesul înaintea alegerilor parlamentare din Georgia. Cred că este de responsabilitatea noastră, după aceea va veni și cazul Ucrainei. Și aici Comisia a recunoscut că uh, criteriile necesare se uh, respectă și este practic aceeași uh, situație care se bazează pe aceleași principii. Dacă e vorba de referendumul din uh, țările de jos, trebuie să respectăm rezultatul acestuia, însă sunt încrezător că guvernul olandez va reuși să găsească o soluție care să respecte și rezultatul referendumului și care să nu blocheze procesul uh, de asociere politică și integrare economică cu Ucraina. Și dacă vorbim de situația din Ucraina în general, Aș vrea să subliniez aici două provocări importante cu care se confruntă Ucraina, pacea și reformele necesare. În ceea ce privește pacea, Dorim să mulțumim Franței și Germaniei pentru că au avut inițiativa în cadrul formatului din Normandia și această inițiativă trebuie să fie implementată, implementare care nu prea s-a realizat în ultimul timp, în ultimul an, am spus și în prezentarea mea că din partea ucrainienilor există senzația că au mai mult de pierdut decât de câștigat, de aceea trebuie să ne implicăm alături de ucrainieni și să vedem care este ordinea etapelor atunci când e vorba de implementare, pentru că este singurul instrument de care dispunem, singura platformă disponibilă și trebuie să fim uniți pentru ca aceste acorduri să fie implementate. Cred, pe de altă parte, că trebuie să fim uh, foarte clare în ceea ce privește Crimea. Um, a fost recunoscut faptul că această regiune a fost ocupată, că s-a încălcat Constituția ucraineană și noi vom insista în continuare în ceea ce privește integritatea teritorială a Ucrainei și vom lua măsuri practice uh, pe marginea acestui fapt. Domnul Weigel s-a referit la relațiile dintre țările candidat. Este un punct important, situația se îmbunătățește și țările din regiune au înțeles că această relație este importantă dacă doresc să fie uh, țări candidate cu performanțe înalte. Slovacia o susține pe înaltul reprezentant, doamna uh, Mogherini, în ceea ce privește procesul de pace din Orientul Mijlociu, pentru a ajunge la acea soluție cu două state. Aceasta este poziția noastră oficială, deși știm că situația este dificilă, dar principiile sunt foarte clare. Respectăm rolul quartetului și este bine că UE este parte a quartetului. Vom avea discuții și săptămâna viitoare și uh, vom oferi toate sfaturile necesare de care va avea nevoie doamna Mogherini. În ceea ce privește declarația de la NATO și UE, e vorba de două comunități care se bazează pe valori similare, avem obiective în comun în multe domenii și sunt mulțumit că am reușit să depășim uh, obstacolele instituționale și am reușit să semnăm această declarație de cooperare în multe domenii concrete. Sperăm ca aceasta să consolideze resursele noastre financiare și celelalte resurse pentru a fi mai eficienți și pentru a face față provocărilor actuale. Domnule Cucan, vreau să vă mulțumesc pentru susținerea dumneavoastră. Sunt absolut de acord cu tot ce ați spus în legătură cu procesul de extindere. Vom face tot ce ne stă în puteri pentru a rămâne credibili atunci când e vorba de onorarea propriilor noastre angajamente. Domnul Picula, Uh, nu cred că uh, se pune problema Brexitului și a consecințelor asupra procesului de extindere. La fel de important ca renegocierea relației cu Regatul Unit va fi să avem o susținere puternică din partea cetățenilor europeni pentru aceste negocieri și pentru aceasta trebuie să întărim influența noastră în uh, Balcanii Occidentali. E clar că Balcanii Occidentali nu sunt izolați, depind de alți parteneri, parteneri și Dacă Uniunea Europeană se va retrage din acest spațiu de influență, bineînțeles că acel spațiu nu va rămâne gol, va fi umplut de altcineva, deci este important și pentru noi și pentru ei să fim prezenți. M-am referit deja la situația din Bosnia-Herzegovina. M-ați întrebat de asemenea legătură cu summitul de la Bratislava și calendar. Nu cred că trebuie să grăbim procesul. Pentru că summitul de acolo nu se va referi în principal la Brexit, ci va vorbi și despre viitorul UE după Brexit. Trebuie să ne pregătim uh, mesajele pe care le vom transmite și nu va fi doar un summit în plus, va fi practic uh, primul summit informal uh, după tratatul de la Lisabona și în același timp primul după referendumul din Marea Britanie și mai degrabă decât uh, momentul ales este importantă calitatea mesajelor și pentru a comunica cu cetățenii noștri e important să știm care este mesajul transmis de liderii politici. De aceea cred că data de 16 septembrie este una foarte potrivită. Domnul Demesmacher ne-a întrebat uh, în legătură cu oboseala procesului de extindere. Și pot să vă spun că da, această oboseală se percepe, există, pentru că nu s-au văzut uh, progrese și cetățenii de acolo și-au pierdut uh, încrederea în credibilitatea acestui proces. Și e vorba aici de respectarea propriilor noastre angajamente, așa că cel mai bine e să continuăm procesul care se bazează pe uh, condiționalitate și pe îndeplinirea angajamentelor de ambele părți. Și partenerii noștri înțeleg foarte bine acest lucru și perspectiva europeană este cea mai bună. Și uh, în ceea ce, mm, în ceea ce spuneam mai devreme uh, cu Brexitul, dialogul este esențial. Să fim critici atunci când este cazul. Cred că acesta este uh, punctul cel mai important pentru a întări rolul nostru ca și UE. Cred că mă opresc aici. Da, mulțumesc, spune președintele, dar mai există un coleg din vina mea nu i-am dat cuvântul mai devreme, așa că am să dau cuvântul domnului Corvin Miche, care dorește să vă pună o întrebare. Mulțumesc. Înțeleg, domnule excelență, că sunteți convins că autonomia pentru Donetsk va destabiliza Ucraina pentru că alte zone, Transcarpatia și altele, vor cere apoi și ele autonomie. Asta vrea tocmai ceva, cine, asta este tocmai ceea ce dorește cineva care ar dori să destabilizeze. Nu credeți că ar fi mai sănătos să dăm regiunilor Ugansk și Donetsk uh, independență garantată de Ucraina și Rusia și să le păstrăm drept state tampon între Rusia și, și uh, Ucraina? Mulțumesc! I, I destabilizează Ucraina. No, the internal organization... Integral, eh, organizarea internă în Ucraina ține de Parlamentul Ucrainei, ei trebuie să decidă. Noi credem că un anumit nivel de decentralizare e util ca în toate țările noastre, dar nu aș merge dincolo de aceasta. Trebuie să respectăm suveranitatea Ucrainei și deciziile lor cu privire la viitorul țării. Mulțumim mult, mulțumim domnule ministru și vă urăm mult succes pentru perioada următoare. Mulțumim! Kolleginnen und Kollegen. Dragi colegi, dragi colegi. Haideți să începem. Cer scuze pentru întârziere, dar trebuia să mi-au rămas bun de la domnul președinte. Cararo. Trebuie să plecem mai devreme, schimbăm un pic și începem cu raportul dânsului. Situația abuzurilor de drepturile omului în state terțe, responsabilitatea companiilor. Domnule raportor, aveți observații finale? Nu. Amendamentul 77. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotriva obțineri se adoptă. în două părți, cine pentru prima parte, împotriva, abținere. Se adoptă <clears throat> partea a doua, împotriva, abținere. Verificăm electronic. Am încheiat votul. Respins cu 18 pentru și 47 împotriva. Compromisul 10 pentru împotriva Abținerea se adoptă. Amendamentul 30, 93, scuze, pentru 93 împotriva se adoptă. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. 90, amendamentul 98 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 114 pe două părți. Cine e pentru prima parte? Potriva. Verificăm. Votul s-a încheiat. Respins 34 la 34. Partea a doua. Cine e pentru? Potriva. Țineri. Verificăm. Votul s-a încheiat. Se adoptă 37 la 29. 115 pentru. potrivă abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru. potrivă abțineri se adoptă. 122 pentru. potrivă abțineri. Respins. 123 pentru. potrivă abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, potriva abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, potriva abțineri se adoptă. Compromisul 17 pentru, potriva abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, potriva abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva, abținere se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotriva, abținere se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotriva, abținere se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotriva, abținere se adoptă. Compromisul 23 pentru, împotriva, abținere se adoptă. 24 pentru, împotriva, abținere se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, Amendamentul 187 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 29 pentru potriva obținere. Încă o dată, pentru potriva obținere. Se adoptă. Amendamentul 201 pentru, potriva, obținere se adoptă. 202 pentru, potriva, ține, se respinge. 206 pentru potrivă ținere respins. 207-208. Doamna Weber a făcut același amendament de două ori pentru potrivă abținere respins. 209 pentru, potrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a încheiat. 28 pentru, 39 împotrivă, respins. 210-211 pentru, potrivă, abținere, se, se respinge. 212 pentru, împotrivă, abține, respins. 213 pentru, împotrivă, țineri, respins. Compromisul 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 221 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 222 pentru, votăm pe părți, prima parte pentru, potrivă, țineri, se adoptă. Partea a doua pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 223 pentru, potrivă, țineri, se respinge. Compromisul 31 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 231, 32 și 33 pentru potrivă abținere se adoptă. Compromisul 32 pentru potrivă abținere se adoptă. 237, 38 și 39 pentru potrivă abțineri se adoptă. Compromisul 33 pentru verificăm. Alineatul 28 verificăm electronic. Am încheiat votul. 34 la 29 se adoptă. Compromisul 33 pentru potriva abțineri se adoptă. momentul 245 pentru împotriva abținere. se respinge. Compromisul 14, uh, nu, 34. E bine că cineva e atent. Compromisul 34 pentru împotriva abținere. se adoptă. 252 pentru împotriva Verificăm. Am încheiat votarea. 35 pentru, 32 împotrivă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 255 pentru, împotrivă, ține respins. 256 pentru, împotrivă, abține se respinge. 257 pentru împotrivă se adoptă. 33 pentru împotrivă abțineri respins. Domnul Schaffhauser a mai propus un amendament, cine pentru, potrivă, abțineri, respins de asemenea. Compromisul 3 pentru potriva abțineri se adoptă. Amendamentul 40 pentru împotriva abțineri respins. 41 pentru împotriva abțineri se respinge. 42 pentru împotriva abțineri respins. Compromisul 4 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 51 și 52 pentru, potrivă, abținere, respins. 53 pentru, potrivă, abținere, respins. 54 pentru, potrivă, abținere, respins. 55, 56, 57 pentru, potrivă ținere, se adoptă. 58 pentru, potriva, ținere, respins. 59 de compromisul 5 compromisul 5 pentru potriva abținere se adoptă compromisul 6 pentru potriva abținere se adoptă compromisul 7 pentru, potrivă, țineri se adoptă. Compromisul 8 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Cerere, amendamentul 1 pentru, potrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 2 pentru, potrivă, abțineri respins. Amendamentul 3 pentru, potrivă, abțineri respins. 4 pentru, potrivă, abțineri respins. 5 pentru, potrivă, ținere. Încă dată, amendamentul 5 pentru, potrivă, abținere. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru, potrivă, ținere. Respins. 7 pentru, potrivă, ținere. Se adoptă. 8 pentru, potrivă, ținere. Se respinge. 9 pentru, potrivă, ținere respins, 10 pentru, potrivă, țineri, respins, 11 pentru, potrivă, țineri, respins, 12 pentru, potrivă, țineri, respins, 13 pentru, potrivă, țineri, respins, 14 pentru, potrivă, țineri, adoptat, 15 pentru, potrivă, țineri, adoptat, 16 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 17 pentru, Potrivă abținere, respins. 18 pentru, Potrivă abținere, a, se adoptă. 19 pentru, Potrivă abținere, se respinge. 20 pentru, Potrivă abțineri, verificăm. 20. Votul s-a încheiat. 29 pentru, 38 împotrivă, se respinge. Compromisul 1 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29 pentru, potrivă, țineri, se adoptă. 30 pentru, 30 pentru, potrivă, țineri, respins, 31 pentru, potrivă, țineri, respins, 32 pentru, potrivă, țineri, respins. Votăm electronic final. Am deschis votul. pentru, 5 împotrivă, o abținere se adoptă. Felicitări domnului raportor, date fiind multe amendamente de compromis, trebuie să spun, s-a lucrat foarte bine de către domnul raportor cu raportorii din umbra. Cred că e exemplar modul în care s-a lucrat. Trecem la raportul Hagi Gheorghiu. Să Über liquefied natural gas. Berichterstatter noch eine În legătură cu gazele lichefiate și dacă raportorul nu are observații, trecem la voturi. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 2. Voturi pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 23 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 35 pentru împotrivă, abțineri, se respinge 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, verificăm, 47, S-a închis votul. 39 pentru, 25 împotrivă, se adoptă. Patruzeci opt pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a închis votul. 34 pentru, 30 împotriva abținere se adoptă. Compromisul 5. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Vot final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. 60 pentru 5 împotrivă, două abțineri se adoptă. Sincere felicitări! Trecem acum la raportul privind drepturile omului și migrație în uh, state terțe. Doamna Vergia dorește să facă o declarație, dacă am înțeles bine. Da, mulțumesc, domnule președinte. Acest raport a fost o provocare, pozițiile au fost foarte diferite ale diverselor grupuri, dar am colaborat foarte bine cu raportorii din umbră și a existat bunăvoință din partea tuturor pentru a ajunge la un număr mare de amendamente de compromis, pentru că au fost în total peste 300 de amendamente înaintate inițial. Doresc să mulțumesc tuturor pentru realizarea acestui raport, mai ales Uh, colaboratorilor deputaților din partea diverselor grupuri politice și colaboratoarea, colaboratoarei mele Marion uh, pentru asistența acordată în realizarea acestui raport și eu cred că raportul va reflecta spiritul care ne-a animat în timpul elaborării. Mulțumesc foarte mult. Și atunci trecem la vot. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 67 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 71, două părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm. S-a închis votul. 30, 27 pentru, dar 40 împotrivă, ca atare se respinge. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 78 pentru,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 Amendamentul 101 trei părți. Prima parte, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Partea a treia pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 102, de asemenea în trei părți, fiecare din solicitanți câte o parte. Prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a treia pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105. Verificăm. S-a închis votul. 41 pentru, 21 <laughs> împotrivă. Deci nu a fost chiar o mică majoritate. De, de obicei sunt aceiași care votează pentru sau împotrivă. Compromisul 6. Întotdeauna o voce feminină din direcția aceea. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 116. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Compromisul 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 130. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 131 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 140 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 147 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 148 pentru, împotriva abțineri se respinge, compromisul 9 pentru, împotrivă abțineri se adoptă 161 pentru, împotrivă, încă o dată, cine este pentru 161? 100, împotrivă, abțineri, se respinge. Au fost multe abțineri, spune președintele. S-a închis votul. 22 de voturi pentru, 24 împotrivă, 20 de abțineri. Deci am avut un ochi de șoimă. 162 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 163 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, încă o dată 164 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 169 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 170 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă amendamentul 182, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 182, partea a doua, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. 17 pentru, 38 împotrivă, 10 abțineri. Iată că n-a fost o mică majoritate împotrivă. 184 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 100. 93 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 196 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 198 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 203 pentru,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 Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 218 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 219 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 220 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 221 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, PPE și S și D nu doresc să mai participe la vot. 221 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 222 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 223 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 224 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 225 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm.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 256 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la compromisul 23 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 265 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 280 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri. Ce s-a întâmplat cu PPE-ul? Compromisul a fost adoptat. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 295 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Da. Mă scuzați, 294 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 295 cu pentru, împotrivă, abțineri Verificăm. S-a închis votul. 36 pentru, 31 împotrivă se adoptă, 297 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 298 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 300 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 301 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 302 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 303, două părți, prima parte deci, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 29 pentru, 39 împotrivă, se respinge 304 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, despre 30, vorbeam 32, verificăm. S-a închis votul. 36 pentru, 31 împotrivă se adoptă. 31-33 caduce, 34 pentru, împotrivă, abțineri. 34, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 35-36 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, nu? 42 a fost adoptat. Este unul din efectele Galer de a-l năuci pe președinte. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 31 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 52. Pentru, împotriva abțineri se adoptă, 53 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 54 pe, împotriva abțineri se respinge. Reluăm, verificăm, 54. S-a închis votul.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 S-a închis votul. 37 pentru, 31 împotrivă se adoptă. Amendament oral 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la avizul DV. 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV5 pentru, împotriva abțineri se adoptă. DV6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 8. Da? Care nu le supunem la vot?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 Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Nouăsprezece pentru, împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. 31 pentru, 24 împotrivă se adoptă, vot final, vot electronic. S-a închis votul. Mm. 47 pentru 11 împotrivă, abținere se adoptă. Sincere felicitări pentru raportul bun. Hmm? ACP opinion. Isn't here? Yeah. Wonderful last. Wir kommen now zu uh, dem Antrag ACP Relations. Relațiile ACP-UE. Raportorul nu are observații. Amendamentul 2. Cine pentru? Potrivă? Țineri? Se adoptă. Se respinge, scuze. 2. Pentru... Nu? Vorbitorul se corectează amendamentul 1. Cine pentru? Potrivă. Abțineri. Se respinge. vot electronic încheiat, se respinge. Amendamentul 3, două părți. Cine pentru prima parte? Potrivă, abțineri. Se adoptă. De partea a doua, potriva abțineri. nu Preda nu mai participă, fiind dezamăgit. Se respinge. Momentul 4 pentru cade. Următoarele cad și ele. 11. Amendamentul 7 pentru Mi s-a spus că 1 și 2 nu au fost acceptate. Deci ajungem la 7. Cine e pentru 7? Potrivă. Ținere. Nu se adoptă. 5. Amendamentul 8 pentru potrivă abținere. Se respinge. 9 pentru potrivă abținere se adoptă. 10 pentru potrivă ținere. Se respinge. 11 pentru. Potrivă. țineri Se adoptă. 12 pentru. Potrivă. țineri Se respinge. 13 pentru. Potrivă. țineri Se adoptă. 14 pe părți. Prima parte. Cine pentru? Potrivă. țineri Se adoptă. Partea a doua. Pentru Potrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 17 pentru, pe prima parte pentru, potrivă, abțineri se adoptă. A doua parte pentru, potrivă, abțineri se respinge. 18 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, potrivă abțineri, se respinge. 20 pentru, potrivă abțineri, se respinge. 21 pentru, potrivă abțineri, se adoptă. 22 pentru, potrivă abțineri, verificăm. voturi s-a încheiat. 27 pentru, 32 împotrivă, respins. Amendamentul 25 pentru, împotrivă, obțineri, respins. 23 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Votul s-a încheiat. 28 pentru, 35 împotrivă, respins. 24 pentru. 24 și așadar, împotrivă, abțineri se respinge. 28 pentru, potrivă, abțineri, respins. 30 pentru, potrivă, abțineri, respins. 29 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 27, 26 cade, 27 numai partea a doua. Cine e pentru? Potrivă, abținere. Se adoptă. Treizeci și patru pentru potrivă. 34 pentru potrivă obținere respins. 35 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, 36 pentru, potrivă, abțineri se adoptă, 37 verificăm. se adoptă cu 41 voturi pentru domnule Fleckenstein. 37 pentru, potriva, abțineri se adoptă. 38 pentru, potriva, abțineri se adoptă. 39 pentru, potriva, abțineri se adoptă. 40 pentru, potriva abțineri respins. 41 pentru, împotrivă, abținere, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 45 pentru, 43 pentru, împotrivă, abținere, respins. 44 pentru, împotrivă, abținere se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e tocmai clar. De la început, 46. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 47. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 48. Pentru. Împotriva abțineri, se adoptă. 49-50 pentru, potrivă, abțineri. Următoarele devin caduce. 64 64. Cine pentru? Pe părți. Patru părți. Foarte important amendament. Cine e pentru prima parte? Potrivă abțineri se adoptă. Partea a doua. Potrivă abțineri. Verificăm. încheiat votul. Respins 37 împotriva. Partea a treia pentru împotriva. Verificăm. Se încheie votul. Adoptat cu 31 la 25. Partea 4 pentru potriva abțineri. Respins. 65 pentru, împotrivă, încă o dată, 65, cine pentru? Colegii socialiști sunt toți pentru, cine împotrivă? abținari se adoptă. 102, cine e pentru? Și doi a fost adoptat. 102 așadar. Cine pentru? Potrivă abțineri se adoptă. 71. Pentru, potrivă, se adoptă. 73. Pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 74. Pentru, potrivă, verificăm. încheiat. Respins cu 35 împotriva, 28 pentru. Șaptezeci cinci pentru potriva țineri verificăm. Votul s-a încheiat. respins cu 58 de voturi împotrivă. Și rog acum colegii să voteze. 76. Cine pentru? Potrivă. Țineri. Respins. 77. Pentru. Potrivă. Țineri. Se adoptă. 78 pentru, împotrivă, ținere, respins. și 75 nu au fost adoptate. 77 nu se pune. Suntem la 79. Cine e pentru? Potrivă. Obținere. Se respinge. 80 pentru, potrivă, abțineri, respins. 81 pentru, potrivă, abțineri, respins. 82 pentru, potrivă, abțineri, respins. 83 pentru, potrivă, abțineri, verificăm. Votul s-a încheiat. Se adoptă 34 pentru, 28 împotrivă. 84 pentru, potrivă, abținere. Se adoptă. Și trecem la un număr mare de amendamente care sună toate la fel. Cine pentru? potrivă, Țineri se adoptă la limită. Bine, haideți să verificăm. Am încheiat votul. 35 pentru se adoptă, 30 împotriva. 98 împotrivă, pentru obțineri. Încă o dată. 98 pentru împotrivă, abțineri. Se adopta Alois, imediat îți dau cuvântul, verificăm. Am încheiat votul. 30 3 pentru, se adoptă 99 pentru, potriva abțineri. Verificăm. Încheiat votul. Se adoptă 38 pentru, 20 împotriva. Amendamentul 100. Ce s-a întâmplat cu 44, 65, 90? A fost rău adoptat. devine caduc. 101 atunci pentru potrivă țineri respins. Vot final electronic. Deschidem votul. Die Abstimmung ist geschlossen. Votul s-a încheiat. 53 pentru, 10 împotrivă. Nu mi se pare bine că nu s-a încercat deloc să se ajungă la un compromis. Nu există nici măcar o încercare pentru amendament de compromis. Înțeleg că nici nu s-au întâlnit raportorul cu raportorul din umbră. nu este comportamentul corect. Sunt de părere raportorul nu își reprezintă propria părere, ci e însărcinat de întreaga comisie și de aceea trebuie să, încearcă, să încerce scuze să ajungă la un compromis. Știu că nu se poate întotdeauna, dar trebuie să încercăm măcar. Domnule Fleckenstein vreau nu doar să vă dau dreptate, ci și să vă spun că poate ar trebui ca pe viitor să retragem mandatul un astfel de raportor și să redistribuim. Așa nu are rost să lucrezi, pentru că nu ajungem mai departe. Domnul Brock, vom discuta asta în birou următoarea ocazie și sper să găsim o poziție comună. Mulțumesc! Raportul Castaldo acum. Domnul Cuso. De forma apresurada nu a hubo ninguna intención de no incluir. Domnule președinte, e adevărat că nimeni n-a vrut să împiedice pe cineva să participe Uh, existau și alegeri în Spania. Da, uh, sunt alegeri peste tot. Uh, dacă sunt probleme, atunci trebuie să dăm mandatul altora sau dacă nu, să ținem cont de părerea celorlalți. Important e să găsim un motiv și atunci suntem mai puțin vinovați. Compromisul 1, așadar, pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 48 pentru, potrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, potrivă abțineri, se adoptă. Cincizeci șase pentru, potrivă, abțineri, se respinge. 61 pentru, potrivă, abțineri, respins. 60 pentru, împotrivă, obține respins. 57 pentru, împotrivă, obținere. Verificăm. Votul s-a încheiat. Adoptat cu 28 pentru și 27 împotrivă. 58 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abținere, respins. 63 pentru, potrivă, Abțineri. respins. 68 pentru, potrivă, Abțineri. se adopta. 62 pentru, potrivă, Abțineri. se adoptă. 62 verificăm. Votul s-a încheiat. Respins 34 împotrivă, 21 pentru. 64, 65, 66, 67 pentru. devine caduc. 69 pentru, potrivă, abține, se adoptă. 70 pentru, potrivă, abține, se adoptă. 71 pe două părți. Cine e pentru prima parte? Potrivă, abține, se adoptă. Partea a doua, potrivă, ține respins. 72 pentru, potrivă, ține respins. Compromisul 2. Cine pentru? potrivă, Abțineri se adoptă. Amendamentul 79. Pentru? potrivă, Abțineri. Respins. 80. Pentru? potrivă, Abțineri se adoptă. 81. Pentru? potrivă, Abțineri se adoptă. 82 pentru potriva abțineri se adoptă. 83 pentru potriva abțineri se adoptă. 84 pentru potriva abțineri se adoptă. 85 pentru potriva abțineri se respinge. 86 pentru se adoptă. Compromisul 3 pentru potriva abțineri se adoptă. 96 pentru, potriva abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotriva, se adoptă. 98 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 99 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 100 pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 4 pentru împotriva obțineri se adoptă. 106 pe 3 părți, prima parte pentru împotriva obțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva obțineri se adoptă, partea a treia pentru împotriva obțineri se adoptă, 107 pentru împotriva obțineri respins, 108 pentru se adoptă, 109 pentru potrivă se adoptă. 111 lingvistic. 112 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 120 pentru împotriva abțineri respins. 121 pentru împotriva abțineri respins. 122 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 123 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 124 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 6 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 129 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 130 pentru împotriva abțineri se adoptă, 131 pentru împotriva abțineri se adoptă, 133 pentru împotriva abțineri se adoptă, 134 pentru împotriva abțineri se adoptă, 135 pentru împotriva abțineri se adoptă. 136 pentru, împotrivă abține, respins. 137 pentru, împotrivă abține, respins. 138 pentru, împotrivă abține, se respinge. 140 a respins. 140 pentru împotrivă abținere. Nu, am spus deja. 139 nu l-am spus. Cine e pentru 139? Nimeni. Potriva ține respins, 141 pentru, potriva abțineri se respinge, 142 intervenție fără microfon din sală. Verificăm 141. S-a încheiat votul. 25 pentru, 33 împotrivă. 142 pentru, împotrivă. Slabă participare. 142, repet, pentru, potrivă. Verificăm. Votul s-a încheiat. 22 pentru, 29 împotrivă, respins. Compromisul 7 se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, se adoptă. 158 pentru, împotrivă, țineri, se adoptă. 159 pentru, împotrivă, țineri, respins. Compromisul 9 pentru, Potrivă se adoptă. Ajungem la amendamentul oral, aliniatul 16, pentru, potrivă abținere, se adoptă. 171, pentru, potrivă abținere, se adoptă. 172, pentru, potrivă abținere, verificăm. Votul s-a încheiat. Respins. 173 pentru. Potrivă. 173 pentru împotrivă se adoptă 174 pe părți cine pentru prima parte potrivă se adoptă Partea a doua, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 181 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 183 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 184 pentru, împotriva abțineri, verificăm. S-a închis votul. 25 pentru 31 împotrivă, se respinge 185 pentru împotrivă. Încă o dată, vă rog, pentru 185, cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. S-a închis votul și se respinge în mod evident. Da, deci dumneavoastră protestați de fiecare dată. la solicitarea dumneavoastră am avut mai multe voturi electronice decât în alte cazuri. 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 205 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 216 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 217 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 218 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 219 pentru, împotrivă. 219 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva abține, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva abține, se adoptă. 227 pentru, împotriva abține, se adoptă. 228 pentru, împotriva abține, se adoptă. 228 pentru, împotriva abține, se adoptă. 230 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 231 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 234 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 235 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 253 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 254 pentru, împotrivă, verificăm. S-a închis votul. 19 pentru, 14 împotrivă, se respinge, 255 pentru, împotrivă, încă o dată vă rog, 255. Cine este pentru? Împotrivă. Da, nu pot să-mi dau seama, trebuie să verificăm. S-a închis votul. 30 pentru, 26 împotrivă se adoptă. 257 pentru, împotrivă abțineri, se respinge. 256 pe părți. Domnule Corvin, vă mulțumesc pentru ajutor. 256. S-a rezolvat, se pare, cel puțin prima parte partea a doua, de asemenea, și cea a treia. Deci aici scria doar pentru prima parte că ar fi valabil, e valabil și pentru a doua și pentru a treia parte. S-ar putea să ne întoarcem la 256 dacă verificăm. Dar trecem cu 259 mai departe. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 264 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 265 pentru, împotriva abțineri se respinge, 266 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 267 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Două S-a închis votul. 39 pentru, 18 împotrivă se adoptă, 268 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 269 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 270 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Iar acum trebuie să supunem la vot 256 partea a doua și după aceea să punem la vot și partea a treia. Partea a doua s-a deschis. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem la considerente. 17 pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă 18 pentru. Mă rog. Am zis că se adoptă. Am greșit, eu am greșit. 17 nu S-a adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 23 vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 24 pentru. 24 pentru. Mulțumesc, domnule Galer. Abțineri? Împotrivă? Se adoptă. 25 pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 27 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 31 pentru domnul Panțerii. Vă rog. Vreau să spun că, că acest conținut este acceptabil, dar uh, trebuie să ne gândim uh, că nu există un aliniat special la considerentul B. 31. Cine este pentru?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 S-a închis votul. Se respinge. 36 pentru, împotrivă. Se adoptă. 37 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 38. Domnule Castaldo, Mulțumesc, domnule președinte. Doar pentru a spune că există un amendament oral în legătură cu amendamentele 38 și 42. Este vorba despre amendamentul în care trebuie să uh, fie menționat și în ultimii câțiva ani. Da? Sunteți de acord? Doamna Fortmans este de acord? It's okay? E bine așa? Bun, atunci să supunem la vot. Amendamentul 38 cu această completare. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 42. Caduc. 39 pentru. Împotrivă. Se respinge. 40 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 41 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă. 43 pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 44 pentru. Împotrivă abțineri se adoptă.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 8 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a închis votul. 24 pentru, 33 împotrivă se respinge. Amendamentul 9 și 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 10 pentru, împotriva abțineri se respinge, 14 pentru, împotrivă, încă o dată, 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și acum votul final. Vot electronic. S-a închis votul. 51 de voturi pentru se adoptă. Și v-aș propune, pentru că acum mai avem ședința biroului lărgit, să discutăm doar lucrurile esențiale și în rest prin procedură uh, scris. Domnule Fleckenstein, domnule președinte, v-am ruga să amânăm biroul lărgit. Uh, dar este ultima ședință înainte de vacanța de vară. Dar atunci fără socialdemocrație. Bun. Ne vom discuta cele mai importante lucruri și în rest în scris. Da? Ja? În Lagebüro, was müssen wir dringend machen? Ich wünsche allen eine